Cioloș. În finalul dezbaterii trebuie să spun că au fost înaintate șase propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie. Astfel trecem la vot. Începem cu rezoluția cu privire la situația din Republica Centrafricană. Avem o moțiune de rezoluție din partea cinci uh, grupuri. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Se respinge de asemenea. Rezoluția pe ansamblu pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la a doua rezoluție cu privire la prelevarea de organe în China și aici uh, cinci grupuri politice au înaintat rezoluția. Mai întâi aliniatul 3, text original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă de asemenea. Alineatul 6, amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul F, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum rezoluția pe ansamblu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la ultima rezoluție, următoarea situația din Sri Lanka. Și aici avem o moțiune de rezoluție comună a cinci grupuri în conformitate acum cu uh, articolul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Alineatul 9, prima parte, cu vot nominal, prima parte, S-a deschis votul. S-a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua. Tot vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă. Mm, e foarte neclar, deci verificăm electronic. Amendamentul 3 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Rezoluția pe ansamblu, așa cum a fost modificată, cu vot nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. <clears throat> Procesul verbal al acestei uh, sesiuni va fi supus spre aprobare Parlamentului la începutul sesiunii viitoare și dacă sunteți de acord, voi transmite aceste rezoluții la persoanele desemnate în acestea. Dragi colegi, suntem la finalul unui an lung care ni s-a părut uh,